Dear colleagues, may... Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să luați loc pentru a putea începe. Welcome to this meeting of the Legal Affairs. Bun venit la reuniunea Comisiei juri. Primul punct de pe ordinea de zi este evident adoptarea ordinii de zi. Așadar, Vă anunț că punctul 8 va fi amânat, iar punctul 13 va fi luat după punctul 14. Aveți obiecții sau sugestii cu privire la ordinea de zi? Văd că nu este cazul, așa că adoptăm ordinea de zi. Go to item two. Și trecem la punctul 2, și anume schimb de opinii cu privire la imprimarea tridimensională, o provocare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și răspunderii civile. Și îi dau cuvântul doamnei Joël Bergeron, care este raportor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, Mai întâi de toate, îmi permit să vă reamintesc ce este tehnologia tridimensională, astfel încât uh, să stabilesc un context mai clar al dezbatelor. Imprimarea 3D a apărut la sfârșitul anilor 90, dar uh, numai uh, în urma evoluțiilor tehnologice agresive, a devenit mai accesibilă și mai abordabilă în scopul utilizării cotidiene. Această tehnologie este utilizată de industrie de peste 30 de ani, fără probleme juridice reale, deoarece între profesioniști drepturile de proprietate intelectuală sunt um, reglementate prin contract. De altfel, ipoteza rețelelor profesionale care ar realiza în mod industrial sau quasi-industrial uh, serii contrafăcute este puțin probabilă. O astfel de activitate este improbabilă din cauza faptului că imprimarea 3D uh, nu este foarte rentabilă din punctul de vedere al costurilor. Totuși, când vine vorba despre utilizarea în scopuri private, apar anumite provocări legate de viitor. Această tehnologie a cunoscut o dezvoltare exponențială și, drept urmare, am asistat la un uh, fenomen uh, de generalizare în rândul publicului general. Imprimarea 3D permite reproducerea unor obiecte din sur resurse larg disponibile prin intermediul internetului sau scanerelor uh, tridimensionale. Aceste obiecte trebuie să fie protejate de drepturi de autor, drepturi de desene și drepturi de brevete. Ori reproducerea unei opere, chiar și parțial, fără autorizația titularului uh, drepturilor asupra operei respective, cu ajutorul unor fișiere care pot fi difuzate prin internet, adică prin uh, aplicații software, constituie un act de contrafacere Totuși, orice fabricație de obiecte prin imprimare 3D nu este în mod sistematic ilicită și toți actorii din sector nu sunt neapărat um, contrafăcători. Imprimarea 3D realizată în scopuri private de către persoane fizice precum și cea realizată într-un scop uh, necomercial, este perfect legală. E ca și cum ai imprima o foaie de hârtie folosind o imprimantă. Imprimările făcute de persoanele fizice la domiciliul lor nu sunt însă foarte dezvoltate în momentul de față, pentru că posibilitățile aparatelor la prețuri abordabile, adică sub 1000 de euro, sunt foarte limitate. De altfel, uh, inspirația uh, uh, se epuizează repede, pentru că nu poți folosi decât obiecte din plastic, risc sau rășină. De altfel, rășina nu cred că este la dispoziția uh, persoanelor uh, private, plus că imprimarea se face monocolor. De altfel, nu există nici uh, imprimante disponibile public. Um, sau există situații de creare uh, de către designeri. Pe lângă consecințele uh, patrimoniale pentru autori, există și probleme care țin de dreptul moral. Nimeni nu prea vorbește despre asta, dar în Franța dreptul moral contează foarte mult și mă refer aici la dreptul de integritate al operei. Și uh, asta vine din faptul că internauții au acces la foarte multe fișiere pe care le pot imprima 3D. Există provocări de natură juridică. Uh, și uh, ideea este că se rămâne la niște drepturi generale de protecție a întreprinderilor și persoanelor private, mai ales în domeniul medical uh, și um, în ceea ce privește problemele de etică. Am citit că se poate fabrica până și piele umană. Problema este una complexă și uh, sunt probleme care țin de încălcările uh, drepturilor de proprietate intelectuală sau chiar a drepturilor uh, omului. De, pe de altă parte, protecția operelor literare și artistice permite sancționarea contrafacerii, inclusiv prin imprimare 3D. Totuși, răspunderea civilă în cazul unor produse defectuoase persistă acest uh, gol juridic există mai multe persoane care intervin, creatorul proiectului sau fișierului uh, CAO. Acestea sunt machetele informatice sau există persoana care imprimează 3D uh, la comandă, cel care dobândește acel uh, fișier CAO sau platformele pe care se publică aceste machete. Și, bineînțeles, sunt și multe alte aspecte. Acum se pune problema cum putem să ne asigurăm că obiectele fabricate prin imprimare 3D corespund normelor de securitate și că materialele folosite de marele public nu sunt toxice, rezistă la căldură, la șocuri sau la uzură. Cum putem să aplicăm aceste norme de securitate la produsele fabricate prin imprimare 3D de către persoane fizice? Ce se întâmplă în caz de accidente și cine uh, este responsabil de înlocuirea produselor în caz de defecte? Cine este fabricantul? consumatorul care imprimă acea piesă detașată pe baza unui uh, fișier pe care l-a descărcat de pe internet, uh, producătorul imprimantei sau cel care a pus la punct uh, softul. Deci toate acestea necesită o dezbatere aprofundată care sper că ne va mm, ajuta să reglementăm imprimarea 3D. Bineînțeles că nu vrem să blocăm inovația, ci vrem să prevenim eventualele probleme care ar putea apărea. Și uh, vine, intervine aici și discuția despre roboți, dosarul de care este responsabil uh, Madi Delvo. Uh, Apoi, trebuie să anticipăm evoluțiile practice și tehnologice în domeniu. Vrem să-i sensibilizăm pe tineri și pe toți clienții potențiali ai uh, imprimării 3D, dar vrem să conștientizăm și cu privire la riscurile pe care le prezintă produsele fabricate prin imprimarea 3D. Sunt uh, sigură că îmi veți uh, da anumite piste de gândire pentru a explora mai mult acest domeniu. Mulțumesc pentru atenție!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 foarte importantă în următorii ani. Am discutat acest lucru, uh, am discutat despre aditivi și trebuie să analizăm consecințele pe care le are imprimarea asupra um, uh, mărcilor, brevetelor, drepturilor de autor. Se pun foarte multe probleme. De exemplu, dacă un obiect poate fi replicat cu ajutorul unui, unei imprimante 3D și ajunge pe piața neagră. Ca raportor din umbră pe acest raport, uh, consider că avem foarte multe de făcut. În primul rând, trebuie să evităm situația în care imprimarea 3D să încalce drepturile de proprietate intelectuală. Sunt chestiuni juridice pe care uh, le ridicăm aici Utilizarea imprimării 3D împotriva dorinței creatorului și modificările modelelor 3D. Pe de altă parte, aceste imprimante pot crea orice fel de produse, inclusiv unele ilicite, droguri și arme. În acest moment, imprimarea 3D se, fa- se folosește și pentru uh, proteze medicale, dar a, acea, aceste produse se supun unor reglementări foarte stricte. Totuși, acum, aceste obiecte pot fi făcute și acasă și în cazul în care apar greșeli, defecte, cine își asumă responsabilitatea? Avem nevoie de un cadru legal pentru această, uh, acest tip de imprimare 3D. Reglementările privind responsabilitatea unui produs acoperă de obicei fabricanții, dar în cazul imprimării 3D avem mai mulți actori, inclusiv uh, clienții care printează obiecte acasă. Apoi ne gândim și la cadrul drepturilor fundamentale și personale. Imprimarea 3D este o zonă a inovației și avem uh, nevoie de reglementări, trebuie să ne apucăm de treabă, pentru că va fi foarte interesant uh, ce avem noi acum de făcut și uh, cred că acest domeniu merită o legiferare foarte bună din partea nivelului european. Mulțumesc. Mr. Anderson. Thank you. Domnul Nelson, mulțumesc. Este un subiect de-a dreptul fascinant și aștept cu interes să, uh, să lucrez pe acest dosar. Eu am un uh, punct de pornire foarte favorabil inovației și tehnologiei și cred că există numeroase avantaje uh, care nu sunt uh, noi, dar sunt uh, avantaje pe care ni le-ar putea oferi această nouă tehnologie de imprimare 3D la prețuri accesibile. Și, evident, uh, trebuie să avem un cadru de reglementare adecvat, astfel încât să valorificăm acest potențial. Se pot face foarte multe lucruri pe partea de protecție a mediului. De exemplu, putem folosi imprimarea sau tehnologia 3D pentru a reduce necesitățile de transport sau introducerea rapidă pe piață a unor noi produse, precum uh, panouri solare îmbunătățite. Există foarte multe aplicații potențiale pentru care pot fi folosite aceste tehnologii. Bineînțeles că există numeroase provocări de ordin juridic cu care trebuie să ne confruntăm și pe care le va aduce această tehnologie 3D. Mă refer aici la dreptul brevetelor și la dreptul, uh, drepturile de autor. Acestea nu au fost uh, concepute pentru o lume în care există foarte multe imprimante 3D ieftine. Deci va trebui să lucrăm pentru a găsi soluții la aceste provocări. Există de asemenea și alte probleme uh, De exemplu, dacă oamenii vor putea să-și fabrice arme chiar la ei acasă, folosind imprimantele 3D. Aceasta este doar una dintre numeroasele provocări uh, pe care le aduce cu sine această tehnologie. Vor apărea probleme legate de răspundere. Sigur, este un subiect de-a dreptul fascinant și aștept cu interes să, uh, să colaborez cu dumneavoastră pe marginea acestui dosar. Mulțumesc. Doamna Delvo, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pentru un prim schimb de opinii s-a spus deja totul. Și aș vrea să subliniez potențialul pe care îl prezintă această nouă tehnologie. Pentru că noi suntem pentru inovație și progres, nu vrem să stăm în calea progresului. În același timp însă vedem ce pericole pot să apară. Sunt uh, într totul de acord cu Joel că trebuie să ne limităm la aspectele juridice când vorbim despre drepturile de proprietate intelectuală și trebuie să ne inspirăm din principiile care există deja. Aș dori să mă refer de asemenea și la problema răspunderii, pentru că cel mai mult mă îngrijorează faptul că în curând vor exista pe piață imprimate 3D foarte ieftine provenite din uh, țări care pot să pună pe piață astfel de produse. Deci cred că ar trebui să privim la aspectele care țin de autorizația de punere pe piață și la standardizare, pentru că lucrul cel mai rău care se poate întâmpla este ca aceste imprimante 3D să fie folosite pentru a fabrica produse de-a dreptul dăunătoare pentru sănătate. De aceea, autorizația de punere pe piață trebuie să fie foarte bine reglementată. Apoi se pune problema răspunderii. Având în vedere Uh, economiile solidare. S-a vorbit despre industrie și despre persoanele individuale, dar între aceste două părți există colaborarea. De exemplu, cineva produce un produs, îl dă unui prieten și nu se mai știe cine a fabricat efectiv produsul respectiv. Deci este un aspect care trebuie evaluat în contextul acestui nou instrument tehnologic. Eu cred că este un uh, subiect foarte interesant și îi uh, doresc lui Joel foarte multă inspirație. Mulțumesc. Domnul Fos. Vielen Dank. Um, ich, im, im Grunde, wie gesagt, es Mulțumesc. După cum am auzit, uh, ne îndreptăm cu toții în aceeași direcție. Însă, Cred că trebuie să privim și la dimensiunea acestor imprimări 3D. Se pot imprimi, imprima case sau uh, se pot imprima rinichi. Până la urmă, poți să ajungi să imprimi și o persoană sintetică. Sunt totuși tehnologii care ne pot revoluționa viața, iar în acest context trebuie să punem o întrebare să ne punem o întrebare foarte importantă. Cum stau lucrurile cu răspunderea? Cred că avem deja niște elemente de bază în raportul privind robotica, dar am senzația că va trebui să acționăm rapid, pentru că nu știm uh, cine și-ar putea asuma răspunderea pentru anumite produse nocive. Dacă um, există aceste tehnologii, trebuie să vedem cine va fi răspunzător. Atunci când există produse problematice, trebuie să vedem care a fost baza digitală uh, de la, pe uh, urma căreia au fost create produsele respective. Deci poate că va trebui să analizăm acest subiect separat de legea drepturilor de autor sau de legea brevetelor. Este un subiect foarte complicat. Dacă eu uh, imprim o casă și casa se topește din cauza căldurii, din cauza materialelor din care a fost uh, fabricată, e foarte complex. Trebuie să știi cine este de vină. De aceea va trebui să analizăm cu atenție acest subiect uh, și în profunzime și va trebui să facem o diferențiere între diferitele cazuri. Comisia dorește să intervină? Yes, thank you very much. Da, vă mulțumesc. Numele meu este Cati Vietchi, de la Direcția Generală pentru Consumatori. Aș dori să salut acest schimb de opinii. Cred că este, vine la momentul potrivit. Vedem foarte bine că imprimarea 3D nu mai este folosită doar în industrie, ci și de persoanele private. Să nu uităm de rolul um, platformelor colaborative și toate elementele legate de răspunderea civilă și dreptul contractelor, pentru că poate fi foarte clar, pentru că uh, pe o platformă de consum colaborativ este uh, dificil de spus ce cumpără uh, consumatorul, un produs imprimat 3D, ce legislație se aplică aici sau se Um, cumpără doar fișierul de design. Comisia a venit cu o propunere în decembrie 2015 pentru o directivă privind uh, conținutul digital referitoare la conținut digital cu defecte și oferă căi, căi de atac pentru consumatori. Acest fișier CAO ar putea fi acoperit de CAD, um, ar putea fi acoperit de această directivă. Dar, evident, sunt și alte chestiuni foarte importante, um, având în vedere și um, dreptul despăgubirilor. Există lanțuri de furnizare foarte complexe pentru aceste produse. Comisia va analiza, va analiza situația și vă promitem cooperarea în aceste chestiuni. Alături de mine se află un coleg care ar uh, dori să spună câteva cuvinte despre răspunderea privind produsele. Mulțumesc foarte mult! Numele meu este Hans Ingels salutăm această inițiativă. Este adevărat că imprimarea 3D, așa cum a explicat uh, Katia, este uh, un subiect interesat de discuție pentru că are un impact asupra lanțului de furnizare și poate perturba aceste lanțuri de furnizare. Ne gândim la uh, producător, uh, intermediar, consumatori. Uh, în mod tradițional, dar acum lucrurile se schimbă. Un instrument legislativ important este directiva din 1985 privind responsabilitatea, pe ca, directiva pe care noi o reevaluăm acum. Există un proces de consultare um, colectivă pentru a vedea dacă această directivă mai este potrivită. Uh, Trebuie să luăm și imprimarea 3D în uh, considerare în acest context. Sperăm ca raportul dumneavoastră să meargă mână în mână cu acest exercițiu al Comisiei și așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră în privința acestui raport și pentru a identifica toate provocările, mai ales în ceea ce privește responsabilitatea privind produsele. Sunt chestiuni pe care trebuie să le analizăm cu seriozitate. Hugh Lamont, colegul meu, uh, va vorbi despre drepturile de proprietate intelectuală. Merci pour votre patience. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, reprezentanților comisiei, de asemenea, pentru răbdare. Câteva um, cuvinte în legătură cu drepturile de autor. Așa cum spunea și doamna raportor, Sistemul în vigoare în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală reprezintă deja un cadru destul de bun. Poate că e nevoie de câteva adaptări care trebuie văzute în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică. Știm că aceasta avansează foarte rapid, dar trebuie să fim destul de prudenți, să favorizăm în același timp și inovarea, așa cum s-a spus aici, și să nu o blocăm. De aceea vom uh, participa la această muncă de reflexie care este atât de importantă și pe partea noastră vom continua cu monitorizarea pieței pentru a vedea ce se întâmplă cu drepturile de autor. Există și problema contrafacerii, așa cum a arătat uh, pe bună dreptate doamna raportor. În funcție de dezvoltarea tehnologică, modelul, modelul de afaceri um, care are de-a face cu această imprimare 3D pentru contrafacere este prea scump. Mulțumesc, doamnă Bergeron. Doriți uh, un comentariu final? A rajouter, je crois qu'ils ont bien cerné le problème. Je trouve qu'on a une vraie... N-am mare lucru de adăugat. Cred că avem o șansă extraordinară în această lume a inovației și cred că avem uh, șansa să luăm problema aproape din fașă și să reglementăm uh, cu ajutorul dumneavoastră și cu lumina minții dumneavoastră și a comisiei problema acestor imprimante 3D înainte să se producă incidente și accidente datorate unor defecțiuni. Mulțumesc. Uh, thereby we can close this item. We... Mulțumesc. Atunci vom uh, închide această, uh, acest punct de pe ordinea de zi. Aș, da, aș dori să-i dau cuvântul domnului Cavada.